ceea ce privește recomandarea Comisiei ECON de a nu formula o obiecție cu privire la regulamentul delegat anunțat la deschiderea ședinței de ieri, nu au fost formulate obiecții în termenul de 24 de ore. Potrivit regulii 105, alineatul 6, recomandarea este considerată aprobată. Aceasta va fi publicată împreună cu textele adoptate mâine, miercuri, 13 decembrie 2017.